Äh, Dragi, cum mai întâi o comunitare, colegul uh, Silistra a aderat la grupul ENF uh, în 8 septembrie 2015. În conformitate cu articolul 7 alineatul 3 din codul de conduită al deputaților în Parlamentul European, referitor la interesele financiare și la conflictele de interese, în 9 septembrie președintele a decis